referitoare la rețele, rețele și sistemele IT din Uniunea Europeană. Titlul acestei directive va fi publicat în procesul verbal al acestei uh, reuniuni. Avem o perioadă de trei luni de zile pentru a ne exprima poziția față de această directivă, începând cu ziua de mâine, 10 iunie 2016. Primul punct de pe ordinea de zi este o